pentru persoanele lipsite de posibilități. Din Malaezia există, uh, de pildă, multe persoane în programul Erasmus, dar din sudul Mediteranei mult mai puține. Noi trebuie să acționăm acum pentru ca acest program să fie utilizat uh, așa cum trebuie. De aceea se impune flexibilitate și flexibilitate în ceea ce privește termenele sau atunci când este vorba de practică sau de orarul studenților. Aici trebuie să fim cât se poate de flexibili, pentru că uneori depinde de programul școlar sau de perioadele de practică. De aceea nu se pot stabili de la bun început uh, numărul de luni. Și pe partea uh, pe fond, de fapt, uh, problema este brain drain-ul din aceste țări. Eu cred că ar trebui să susținem migrarea legală. Noi avem un interes uh, pentru uh, legalizarea acestei uh, migrații. Evident că mai există și o marjă de manevră pentru întreprinzători sau atunci când este vorba de oameni de afaceri sau avocați. Și în cazul acestora ar trebui să existe flexibilitate. Nu figurează în acest text, dar sper că vom trata acest lucru pe viitor. Bine că au fost uh, incluși studenții aici pentru că e important pentru politica noastră de vecinătate. <laughs> Si recano. La prego. Grazie, Sarò brevissimo. Domnul Iacolino, mulțumesc. O să fiu foarte succint. Directiva merge în direcția cea bună. De asemenea, ea completează uh, celelalte acte legislative, cum ar fi cel privind munca sezonieră. Această directivă are un impact asupra studenților. Ea uh, permite tinerelor talente din alte țări să uh, aibă acces la aceste posibilități uh, de pregătire. Cred că uh, am asistat până acum la o globalizare a indiferenței, de aceea acum apreciem această abordare. Directiva se uh, concentrează asupra tinerilor care vor să-și îmbogățească cunoștințele, să-și adâncească aceste uh, cunoștințe. De aceea trebuie să stimulăm președinția lituaniană să încerce să rezolve o serie de dificultăți care au apărut în această etapă a negocierilor. Uh, negocierile privind mobilitatea în interiorul Uniunii. Unele dintre amendamentele propuse din, de raportor uh, pot să suscite o serie de uh, probleme, cum ar fi, de pildă, tipuri de muncă voluntară sau uh, stagii de ucenicie, dar cred că până la urmă vom ajunge la amendamentele potrivite pentru a uh, promova această directivă. Uh, să o auzim acum pe doamna Wikström. Mulțumesc, apreciez foarte mult toate comentariile care au fost făcute de colegi, mai ales de raportorii din umbră. Atât Ana Maria Corața Bil și domnul Triandafilidis au ridicat această problemă, de ce vreau să um, prelungesc dreptul de ședere de la 12 la 18 luni. Vreau să fac foarte clar acest lucru. În Suedia, de pildă, uh, termenul este zero pentru un student uh, sau un doctor uh, dreptul de ședere, în vreme ce în Germania acest termen este de 18 luni. Propunerea făcută de comisie a vorbit de 12 luni, însă, după cum am înțeles, Germania are mult succes în atragerea tinerelor talente. Termenul acolo este 18 luni, așa încât și eu aș vrea să optăm pentru acest termen de 18 luni. Dacă acest lucru este fezabil în Germania, de ce nu ar fi și în restul Europei? Deci, de la 12 la 18 luni. Am vorbit cu rectorul Universității din Uppsala și aceasta mi-a spus că nu timpul este cel care contează, ci posibilitatea de a rămâne undeva uh, un timp Sigur, între 12 și 18 luni știu că vom ajunge la un compromis, însă, dat fiindcă acest lucru este posibil în Germania, după cum am spus, ar trebui să fie posibil peste tot. Asta este rațiunea. Sunt de acord cu colegii care au ridicat în discuție problema reglementării pieței muncii în statele membre. Nu trebuie să o facem în detaliu, însă trebuie să asigurăm un acces minim pentru uh, studenți la piața muncii. Acest lucru trebuie evidențiat. Și ce a mai fost? Cineva a spus că aceasta este o modalitate de a pune capăt scurgerii de materie cenușie. Exact asta este. Vrem să facem ceva pentru a atrage talentele pentru a-i face pe profesori, pe doctori, pe cercetători să rămână aici și să nu-și ia un bilet numai dus uh, către Statele Unite um, și să rămână în universitățile din Europa. Dorim acest lucru și prin această directivă demonstrăm acest lucru rectorul uh, Universității din Uppsala a spus că nu este drept ca universitățile europene să uh, scoată un absolvent uh, de medicină, să spunem, și persoana respectivă să plece după 10 zile către altă țară. Acum există această posibilitate de a rămâne 12 sau 18 luni vom fi mulțumiți uh, de acest lucru și uh, Europa se va bucura în felul acesta de roadele unei povești uh, de succes. Aștept comentariile dumneavoastră, puteți să veniți la mine la birou sau dați-mi un telefon și sunt gata să discutăm mai mult. Vreau să vă reamintesc că termenul de depunere amendamentelor este pe 10 septembrie la prânz. E vorba de o reformare și numai amendamentele care corespund reformării sunt admisibile. Deci țineți minte acest lucru. Acum avem o, o sesiune de vot, patru texte și nu par a fi uh, textele cele mai complicate pe care le-am parcurs până acum, dar totuși vă rog să aveți cartelele electronice asupra dumneavoastră, pregătiți-vă pentru vot, pentru a facilita lucrurile. Doamna Head, am înțeles că vreți să comentați chiar dacă textul dumneavoastră nu este primul la vot. Vreți să faceți un uh, comentariu? Vă rog. Vă rog, liniște. Ne pregătim pentru vot. Îmi cer scur, scuze, mi-am uh, uitat cartela de vot acasă. Așa încât uh, o să Uh, ridicați mâna, iar noi la voturile exprimate o să adăugăm un vot din partea S și D. Deci vă rog, pregătiți cartelele de vot și începem. În primul rând, primul vot raportul doamnei Maria Gabriel în ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și Republica Capul Verde în ceea ce privește vizele uh, pentru uh, scurtă ședere, vizele de scurtă ședere. Deci s-a deschis votul. Votul s-a închis. Ce avem? 42 pentru, 1 împotrivă. Deci adoptat. Acum, din nou, doamna Maria Gabriel, acordul între Uniunea Europeană și Capul Verde, din nou, în ceea ce privește readmisia persoanelor care uh, rezidează fără autorizație. S-a deschis votul electronic. Votul s-a închis. Ce avem? 36 pentru, 7 împotrivă. 0 abțineri, deci adoptat. Mulțumesc, doamna Gabriel. Acum, raportul domnului Raul Romeva în ceea ce privește cadrul general pentru tratamentul egal în ocupare. Avem câteva amendamente pe care trebuie să le votăm, așa încât vă rog să vă pregătiți pentru vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins.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 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16. Verificăm? Bun. Verificăm 15. Verificăm electronic. 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă. La limită, dar a fost respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins din nou. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 avem două părți. Prima parte este retrasă, deci votăm partea a doua pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru. Împotrivă, Abțineri. Să vedem din nou. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Și 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. O votăm asupra textului modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. Votul s-a închis. ...25 pentru, 3 împotrivă. Mulțumim domnului Romero uh, pentru raport cu 16 Abținere, dar totuși a fost uh, adoptat. Un al patrulea vot asupra raportului doamnei Head în legătură cu precursorii de droguri. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 39 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Mulțumesc, doamna Head. Gata, am încheiat sesiunea de vot, n-a fost greu. Trecem mai departe la următorul punct. Punctul 16. În ceea ce privește Agenția Uniunii Europene privind uh, cooperarea autorităților de uh, păstrare a ordinii și uh, formarea Europol. Raportor este domnul Agustin Diaz de Mera. Propunerea Europol o să-l auzim pe domnul Diaz de Mera prezentându-și raportul, iar alți Uh, membrii vor uh, vorbi, inclusiv uh, Comisia și președinția. Um, aș vrea să salut câțiva oaspeți care sunt alături de noi în această dimineață. Doamna Cama Baschets de la reprezentanța permanentă a Spaniei la Uniunea Europeană, oficial din partea Europol și câțiva membri ai școlii de poliție din Nevada. Mulțumesc, spune raportorul, domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc foarte mult și vreau și eu la rândul meu să îi salut pe oaspeții uh, spanioli. Îmi cer scuze că vă întrerup, spune președintele. Uh, am uitat să menționez faptul că în Spania a avut loc un accident în Avila. Au murit nouă persoane în acest accident și aș vrea să îmi exprim uh, condoleanțe pentru cetățenii uh, acelei uh, regiuni unde ați fost primar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vă mulțumesc pentru cuvintele de solidaritate cu victimele accidentului din Avila și pentru solidaritatea pe care ați exprimat-o numele Comisiei domnule președinte. Dragi colegi, avem în fața noastră o traiectorie care va duce în final la consolidarea legislației. Avem mai multe convenții, cea din 1995 privind uh, Europolul, acordul din 2007 și acordul Consiliului din 2009, la care am fost și atunci raportor apoi regulamentul Europol pe care îl analizăm astăzi. În conformitate cu articolul 88 al tratatului din uh, tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui să luăm notă de dispozițiile acelui articol unde spune că Parlamentul European și Consiliul, prin regulament, printr-o procedură legislativă ordinară, vor ține cont de competențele Europol și uh, modul de funcționare a acestei instituții. Deci este o propunere de regulament care a venit din partea Comisiei pe 17 mai. Au fost depuse 129 de amendamente la această propunere legislativă și acest lucru ne spune două lucruri. În primul rând, faptul că textul legislativ a suscitat foarte mult interes și, de asemenea, Parlamentul uh, european uh, poate să-și aducă contribuția să îl îmbunătățească. Amendamentele au fost depuse în legătură cu patru aspecte. Primul, care este cel mai complicat, se referă la nefuziunea între CEPOL și Europol o serie de amendamente au fost depuse pentru a evita fuziunea între Europol și CEPOL. A do al doilea aspect în legătură cu care au fost depuse amendamente se referă la vitalitatea Europolului. Această instituție încearcă să dea o și mai mare vitalitate uh, Europolului și niciun ofițer al vreunei structuri polițienești din lume nu poate să se sustragă controlului uh, parlamentar. Parametrul trebuie să vegheze ca uh, forțele de poliție să lucreze în mod adecvat și eficient. se are în vedere prin amendamere crearea unui organism care să supravegheze acest lucru. Apoi, un alt aspect, un uh, sistem de uh, protecție a datelor robust, viguros. Am spus că baza de date a Europol uh, duce lipsă de un element esențial, un sistem Uh, bun de protecție a uh, datelor. Și, sigur, aici intervine elementul vital al independenței sistemului. Și un punct final pe care aș vrea să îl uh, ridic prin amendamentele pe care le-am propus este asigurarea unei mai bune guvernanțe. Sigur, guvernanța la Europol acum este bună, dar ar putea să fie și mai bună. Și acesta este scopul uh, secțiunii finale a amendamentelor mele. Deci, încă o dată, nu sunt de acord cu fuziunea uh, între Europol și CEPOL, uh, un element care a tot fost repetat uh, de uh, grupurile politice reprezentate în această comisie. comunicările scrise între Europol și CEPOL și organismele de conducere ale celor două structuri au exprimat uh, îngrijorări serioase. Și aici, în Comisia Libie, Libe, am luat uh, note, notă de aceste uh, îngrijorări. Acolo se spune în mod clar, la întâlnirea din 17 iunie, că sunt împotriva fuziunii uh, între uh, CEPOL și Europol. Uh, și eu uh, am fost împotriva acestei fuziuni și acest lucru reiese din amendamentele pe care le-am uh, propus. Sper că acest lucru va duce în final la blocarea unei astfel de fuziuni. atunci când uh, este vorba de uh, parlamentele naționale care cer ca Europolul să uh, acționeze în conformitate cu tratatul de la Lisabona, competențele Europolului trebuie să fie mai bine corelate cu controlul pe care trebuie să îl exercite persoanele alese în mod uh, democrat de uh, popoare uh, în Parlamentul European. Suntem un grup uh, mic, dar uh, eficient. Această unitate de control va fi întotdeauna binevenită uh, în Parlamentul European. Iar președintele Comisiei competente din uh, Parlamentul European va coordona Uh, activitatea acestei unități de control, însă întotdeauna ea va cuprinde această unitate de control, va cuprinde reprezentanța ai parlamentelor naționale și un reprezentant al Parlamentului European care um, vine din partea țării care deține în momentul respectiv președinția Uniunii Europene uh, acest lucru va duce la o mai bună coordonare a părților uh, implicate. De asemenea, se va raporta asupra activităților consolidate ale Europolului pe bază anuale, va furniza date în legătură cu activitățile Europol, va oferi un studiu de uh, impact care se va adăuga la uh, studiul uh, uh Comisiei. În plus, acest tip de structură ar răspunde de selectarea candidaților care se vor prezenta în fața Parlamentului European și uh, cei care vor uh, avea responsabilitatea în viitor de a conduce această structură, Europolul. Autoritatea, de protec... Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor uh, va fi și ea implicată în acest uh, proces. Ea va primi uh, periodic informații în legătură cu elementele strategice de activitate desfășurate de Europol și de alte grupuri care lucrează împreună cu Europolul Parlamentul European trebuie să își uh, desfășoare uh, responsabilitățile uh, în conformitate cu bugetul alocat în acest scop. Un membru al Europolului va veni periodic înainte de a se elabora raportul de descărcare de gestiune pentru a prezenta modul în care au fost îndeplinite cerințele uh, bugetare. Este important să recunoaștem că din septembrie patru țări și-au exprimat interesul de a găzdui uh, Ungaria, uh, Grecia, Italia și Spania. Am o părere în legătură cu candidatul cel mai potrivit, este o părere însă subiectivă. N-am să spun care este această țară, dar uh, întărirea uh, sistemului de protecție a datelor este următorul uh, element și pentru a întări acest uh, sistem, Peter Hastings este uh, Autoritatea Europeană de Protecția Datelor și el are o serie de uh, sugestii. Dorim să, întâlnim, uh, să întărim rolul unităților serviciilor naționale, a punctelor de contact la nivel național între Europol și uh, statele membre. Putem să lucrăm direct cu structurile naționale uh, însă trebuie să ne asigurăm că are loc un uh, schimb de informații constant și periodic. Statele membre care dețin datele care au fost uh, furnizate Europolului trebuie să-și dea uh, anterior consimțământul dacă aceste date sunt transferate unor terțe țări sau altor organizații de către Uniunea Europeană. Deci e vorba de un consimțământ prealabil deci, fără acest consimțământ prealabil, nu se poate face un astfel de transfer de date. Datele cu caracter personal trebuie să facă obiectul unui uh, sistem uh, separat. Acestea pot fi transferate dacă, numai dacă uh, legislația națională aplicabilă sectorului uh, privat Uh, este de acord cu transferul acestor uh, date uh, către structurile de poliție. Aceste date vor fi păstrate într-un sistem separat pentru a întări eficiența Europei. Polului Există o serie de dispoziții în acest uh, sens, mai ales când este vorba de Consiliul de Administrație și Comitetul uh, Director. Consiliul de Administrație va continua uh, să includă pe șefii forțelor de poliție din statele membre sau persoane numite de statele membre pe baza experienței uh, lor uh, și cunoștințelor în cooperarea uh, polițienească. există posibilitatea ca persoana respectivă să numească un înlocuitor care să uh, participe uh, la ședințe dacă uh, titularul lipsește. Toate acestea în cadrul programului plurianual și pe baza bugetului care a fost alocat și în contextul perspectivelor financiare se va numi un director general din lista candidaților care uh, lista care a fost uh, propusă de comitet și comitetul director va face numirea printr-o majoritate simplă, cu câteva excepții, pentru a facilita munca acestui comitet director, pentru a o eficientiza pentru a asigura uh, buna funcționare de fiecare zi a Europolului. Acest director general îl uh, va reprezenta în mod uh, eficient. Directorul general se va asigura că structura funcționează rapid și bine. Opera planificarea operațiunilor va fi supusă Comitetului Director pentru aprobar, aprobare și uh, bugetul uh, va fi de asemenea aprobat de acest comitet uh, director. Pentru ca propunerea mea să fie pusă în aplicare, domnule președinte, și pentru un plus de transparență, au fost organizate deja 20 de întâlniri Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor a fost implicate în grupul interparlamentar care uh, s-a întâlnit în iunie și ca o consecință a ceea ce s-a făcut până acum vom avea o întâlnire pe 3 septembrie cu raportorii din umbră. Am prelungit uh, termenul de depunere a amendamentelor uh, până pe 19 septembrie. este nevoie de 120 de zile pentru colegi uh, pentru a putea depune uh, amendamentele. O să iau în considerare amendamentele care au fost uh, depuse. Dacă sunteți de acord, domnule președinte, o să le prezint pe 16 octombrie și până pe 4-5 noiembrie textul ar trebui să fie gata pentru uh, a fi votat. În încheiere vreau să spun că sunt ca întotdeauna la dispoziția colegilor. Ceea ce vreau să spun este că nu există un termen, o limită în timp. Sunt permanent la dispoziția dumneavoastră, o voi găsi, îmi voi face timpul să discut cu dumneavoastră aspectele pe care doriți uh, să le discutați. Vreau să-i mulțumesc domnului Holter în avans și domnului Tavare și domnului Checop și domnului Ernst, care, doamne Ernst, care a urmărit foarte atent și îndeaproape această problemă. Așteptăm dezbaterile în uh, Parlament. Mulțumesc tuturor pentru colaborarea uh, de care s-a dat dovadă. Victoria David a făcut foarte mult uh, în ceea ce privește Europolul, lucrează extrem de eficient, așa încât vreau să-i mulțumesc pentru cooperarea asta. Cam atât, domnule președinte. Vreau să ascult ceea ce au de spus colegii mei. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui raport și pentru uh, poziția pe care ați exprimat-o și care este foarte clar exprimată în raport. O să dau în uh, primul rând membrilor care au cerut să ia cuvântul, raportorilor din umbră și, bineînțeles, Comisiei și președinției Consiliului. Doamna Maciu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului, domnului Augustin Diaz de Mera, care a făcut o muncă considerabilă pe această propunere a Comisiei. Îi mulțumim pentru că domnul Augustin Diaz de Mera este un adevărat expert pe problematica Europol și, mai general, pe problematicile de poliție în cadrul Uniunii Europene. deja de mulți ani lucrează pe aspectele legate de Europol și este recunoscut ca specialist în cadrul comisiei noastre și dincolo de comisia noastră în cadrul instituțiilor europene, în cadrul Consiliului și al Comisiei Europene. Ca întotdeauna, Augustin uh, a făcut o muncă excelentă prin propunerile pe care le-a făcut și prin prezentarea pe care am ascultat-o. Deci mulțumim, drag Augustin! Propunerea pe care avem în față, stimați colegi, este foarte completă și aduce o mai bună guvernanță pentru această agenție importantă pentru noi, cei de la Comisia Libe, pentru că lucrăm îndeaproape cu directorul acestei agenții și, sigur, dincolo de activitățile Comisiei Libe, Uh, prin activitatea Comisiei CRIM pe care am creat-o, avem ocazii repetate de a colabora cu Europol. Și uh, profit de această ocazie pentru a mulțumi personalului Europol și directorului său. Așadar, dragă Augustin, propunerile pe care ni le-ai făcut astăzi aduc o guvernanță mai bună a acestei agenții, cu un director executiv complet independent uh, în activitatea sa de funcționare, precum și în exercitarea pregătirii bugetare și planificării documentelor uh, care sunt apoi înaintate spre validare Consiliului de Administrație sunt progrese foarte importante pe care le subliniem. La fel, controlul parlamentar pe care ni-l propui tu este un punct esențial despre care am vorbit deja în repetate rânduri în dezbaterile noastre. Uh, controlul parlamentar din partea Parlamentului European, dar și din partea parlamentelor um, naționale, reprezintă un element inovator și foarte important. Notăm și o extindere a protecției datelor cu un transfer expres de date și nu unul implicit, uh, mai ales uh, implicând țările terțe. Și am mai notat un alt aspect foarte important de care ne-am ocupat în aceste ultime luni și anume poziția ta cu privire la fuziunea CEPOL-Europol, fuziune propusă de Comisia Europeană. Am notat poziția foarte clară pe care ai exprimat-o tu și pe care o împărtășesc și eu, și anume respingem această posibilitate de fuziune CEPOL-Europol. Lucrurile sunt foarte clare în ceea ce privește Europolul. Trebuie ca misiunile sale să se axeze pe rolul pe care îl avea până acum și să nu adăugăm și misiuni de formare. În ceea ce ne privește, uh, Misiunile de formare sunt foarte importante pentru noi și trebuie să asigurăm durabilitatea uh, formării poliției în cadrul uh, Uniunii Europene. Fuziunea CEPOL-Europol uh, credem că dăunează acestei durabilități și o separare între cele două agenții, așa cum există ea astăzi, ar asigura, cum spuneam, această durabilitate a formărilor destinate forțelor de poliție ca urmare, Augustin, te asigurăm încă o dată că îți vom susține poziția și te felicităm pentru uh, propunerile făcute în această dimineață. Thank you very much. Uh, this microphone is not working. Uh, next, please, Jodef. Mulțumesc. sehr herzlich bei äh, dem Berichterstatter, die Esther Domnul Weidenholzer, Mulțumesc foarte mult. Aș dori pentru început să mulțumesc raportorului Diaz de Mero pentru această sinteză, pentru prezentarea detaliată, dar și pentru activitatea desfășurată până acum, care arată că dânsul dorește să aprofundeze lucrurile și mi se pare în continuare un uh, calendar foarte ambițios, cel pe care dânsul îl propune de a vota pe 5 februarie. În principiu mi se pare bine. Mi se pare însă că problema este în continuare la această interconectare între CEPOL și Europol, care ar putea deveni foarte ușor un obstacol dacă nu clarificăm foarte rapid acest lucru. Deci aici avem ne, de o de, nevoie de o decizie urgentă pentru că altfel acest calendar ambițios uh, ar putea să se năruie. Și nu datorită chestiunilor de fond, ci datorită asocierii celor două lucruri care nu au neapărat uh, legătură una cu alta. De asemenea, consider că dânsul a elaborat foarte bine acele elemente care țin de controlul parlamentar și implicarea parlamentelor naționale, care reprezintă uh, o bază importantă. Consider de asemenea că este important faptul că au avut loc aceste discuții cu uh, biroul pentru protecția datelor și că au fost incluse respectivele observații. În acest sens, consider că și amendamentele care au fost înaintate în această privință sunt pozitive, de asemenea și îmbunătățirea administrației, eficientizarea acesteia, faptul că ar trebui să existe reprezentanți în Consiliul de Administrație, din nou un aspect pozitiv, o chestiune unde nu sunt neapărat într-un totul de acord, dar care ar putea să fie discutată se referă la acest comitet executiv. Nu știu dacă nu ar contribui tocmai la creșterea eficienței, dar aici va trebui să mă mai documentez, în orice caz se mai pune o discuție aici. Per ansamblu însă mi se pare un raport pozitiv și consider de asemenea că ar fi bine dacă am putea finaliza acest dosar în cursul acestei legislaturi. Cred însă că Problema principală rezidă în această asociere nefericită între CEPOL și Europol, care trebuie tranșată. Next, please, Președinta de ședință, mulțumesc foarte mult, are cuvântul domnul Kirchhoff. Mulțumesc, doamnă președinte. Știu că în această comisie am avut uh, foarte multe beneficii de pe urma uh, raportărilor permanente din partea Europol și am avut o colaborare foarte bună cu directorul actual. Rolul pe care îl joacă Europol este într-adevăr restricționat, este limitat prin termenii de referință, însă în ultimele uh, în ultima perioadă, agențiile de tipul Europol s-au confruntat cu provocări din ce în ce mai importante. Știm cu toții asta și asta tocmai uh, din cauza cooperării uh, din ce în ce mai strânse între statele membre în domenii de interes pentru toată lumea. Cred că este foarte important pentru noi să reflectăm la modul în care Europol poate funcționa într-un mod și mai eficient și s-a abordat această fuziune între CEPOL și Europol. Nici grupul meu nu va susține această idee. Înțeleg argumentele de economii pe care le mm, exprimă Comisia, dar nu le văd totuși transpuse în realitate. Eu cred că mm, va conduce, o astfel de fuziune va conduce pur și simplu la confuzii și nu am cum să o susțin. Totuși, propunerea de a asigura un mecanism clar pentru aspectele legate de schimburile de date între Europol și sectorul privat, ei bine, aceste chestiuni sunt foarte importante pentru noi, mai ales și în lumina celorlalte activități pe care le avem în domeniul protecției datelor. Și aș mai adăuga natura obligatorie a schimbului de informații. Cred că până acum uh, acțiunile pe care le-am avut au avut efecte pozitive asupra activității forțelor uh, de poliție. Însă, dacă adăugăm acest caracter obligatoriu, mă tem că schimbul de informații se va axa <laughs> foarte mult pe mm, obținerea rezultatelor cantitative în loc, pe, în loc să se concentreze ca și până acum pe calitatea schimbului de, uh, uh, de informații. Deci aș, nu aș fi neapărat de acord cu acest caracter obligatoriu. Acțiunile și activitățile Europol, sigur că uh, au fost din ce în ce mai uh, extinse și ceea ce a condus și la un schimb de date din ce în ce mai important, însă mă întreb dacă un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic ar îmbunătăți situația. Și în încheiere, dacă îmi permiteți, eu aș susține problematica alocării de fonduri pentru Europol proporțional cu sarcinile pe care îi le impunem. De exemplu, presiunile din ce în ce mai mari care rezultă din acordurile la care am ajuns cu privire la registrele cu numele pasagerilor, cu privire la SWIFT, au adus misiuni uh, din ce în ce mai importante pentru Europol. Nu aș fi de acord neapărat cu o lărgire a competențelor Europol. Aș fi foarte atent aici să vedem cu ce poate face Europol și ce ar putea face mai mult, însă cred că ar trebui să ne concentrăm pe schimbul de bune practici și pe un bun flux de informații. Și nu cred că comitete și consilii de administrații mai mari și o implicare mai uh, atentă a Parlamentului ar fi neapărat utile. Totuși salut această inițiativă, salut uh, propunerile raportorului, îl asigur de sprijinul meu și cred că rezultatul pe care îl vom obține ar fi un Europol mai bine, uh, mai capabil să răspundă provocărilor secolului 21. Președinta, mulțumesc foarte mult, domnul Tavares. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, mulțumim mult uh, stimatului domn Diaz de Mera. Îi mulțumesc pentru excelentul raport pe care l-a scris în acest domeniu al Europol, pentru că adaptarea uh, documentelor Uniunii Europene la Tratatul de la Lisabona și, și adaptarea funcționării Uniunii Europene la Tratatul de la Lisabona este un uh, proces complicat care trebuie să se desfășoare în mod corect și trebuie să acopere toate subiectele asupra cărora avem uh, competența de control parlamentar. Această problematică a fuziunii CEPOL-Europol uh, a fost pe agenda discuțiilor noastre în mod repetat și noi considerăm că formarea forțelor de poliție și activitățile de colectare și distribuirea informațiilor privind uh, activitățile infracționale ar trebui să rămână separate. Deci problemele CEPOL trebuie să fie gestionate în stilul CEPOL și nu pot fi rezolvate de Europol. Acum, în ceea ce privește CEPOL-ul și localizarea sa geografică, așa cum ați spus în mai multe țări care și-au manifestat interesul, nu cred că ar trebui să permitem aici niciun fel de evaluări subiective sau criterii subiective. Ar trebui să folosim obiect, um, criterii obiective să ne gândim la evaluările făcute din punctul de vedere al drepturilor omului, din punct de vedere al separării puterilor Într-unele din țările menționate, acestea ar putea ridica probleme. Deci trebuie să ne întoarcem către acele state membre care au un comportament uh, excelent în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, dacă pot spune asta. Apoi, controlul parlamentar asupra Europol. În prima noastră dezbatere pe acest subiect, am spus că aceasta va fi una din cerințele cheie din punctul de vedere al uh, grupului nostru ne îngrijorează faptul că unele organizații ar putea să preia niște competențe de tip statal care scapă controlului parlamentar. Mă gândesc la organizații care funcționează în statele membre la nivel individual. Trebuie să ne asigurăm că controlul parlamentar este prezent și ar trebui să creăm uh, o entitate care să se ocupe de acest control parlamentar uh, al Europol. Este o idee interesantă și implicarea parlamentelor naționale în acest domeniu la fel este o propunere interesantă. Cred că această corelare între uh, munca Parlamentului European și cea a parlamentelor naționale și pe viitor este uh, o idee bună. Pentru că parlamentele naționale au de suferit de pe urma acestei fragmentări a activităților lor și acestei lipse de corelări cu activitățile parlamentelor similare din celelalte state membre. Și atunci v-aș pune totuși o întrebare cu privire la garanțiile pe care le putem avea pentru a ne asigura că datele sunt credibile și fiabile atunci când avem de-a face cu Europol. Vorbim despre registrele cu numele pasagerilor, despre acordul SWIFT, despre alte sectoare asupra cărora Parlamentul European s-a pronunțat. Putem să ne asigurăm că Parlamentul, că Europol, îmi cer scuze, ne oferă toate informațiile și că informațiile pe care le primim sunt corecte? Poate că nu sunt neapărat incorrecte, dar poate că uneori ar putea să ne uh, Uh, pună pe un drum greșit. Atunci când este vorba însă despre transferul de date uh, către mm, și din țări terțe, trebuie să ne asigurăm că avem o abordare suficient de prudentă și cred că grupurile politice sunt de acord aici. Așadar, vă întreb, ce dorit să facă această entitate de, această entitate de, de, de, de control parlamentar pentru a se asigura că schimbul de informații este unul corect. Noi, voi, noi vom înainta mai multe amendamente la acest subiect al controlului parlamentar. Credem că are un rol pertinent atunci când este vorba despre numirea și alegerea persoanelor care vor lucra la Europol și credem de asemenea că are și o pertinență în ceea ce privește această credibilitate a datelor în asigurarea că se respectă drepturile fundamentale și că organismele parlamentare au într-adevăr un rol de jucat dincolo de rolul consultativ. Revenind la protecția datelor, sunt de acord cu abordarea dumneavoastră generală. Un punct esențial pentru noi și care va fi inclus în mai multe amendamente pe care le vom depune se referă la faptul că informațiile care sunt colectate în mod ilegal nu trebuie să poată fi transferate sau transmise. și aici uh, ne vom referi și la acordurile la care s-a ajuns, uh, registrul cu numele pasagerilor, SWIFT și altele, cum este PRISM, de exemplu. Se pare că prin intermediul acestui program PRISM foarte multe date au fost colectate și transferate fără acordul nostru și fără ca noi să fim la curent. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste date nu pot fi transferate sau utilizate în alte locuri, fie că e vorba de SUA, fie că e vorba de UE, toate părțile trebuie să se asigure că reglementările sunt respectate. Astea sunt uh, preocupările noastre esențiale. Vă mulțumesc pentru spiritul de cooperare pe care l-ați uh, impus în aceste negocieri și uh, vom înainta câteva amendamente în perioada prescrisă. Și sigur că vom avea și alte oportunități de a discuta. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, aș dori să îl felicit uh, pe raportorul nostru pentru că cred că s-a referit uh, exact la chestiunile care sunt importante pentru noi. Mă bucur că avem de-a face cu un om de specialitate care se ocupă de acest uh, raport și nu un ideolog. Știm care sunt specificitățile Europol și CEPOL și mă bucur că va reveni acest raport. În ceea ce privește ce polul, aici știți că vă susținem. Considerăm că nu ar uh, apărea niciun fel de economii în cazul uh, unei fuziuni între cele două instituții. Nu știm uh, Adică, de fapt, știm că n-ar fi posibil nici din punct de vedere al spațiului, am aflat asta cu ocazia mai multor audieri și nici Europol nu ar avea neapărat de câștigat. Știți aceste lucruri uh, mai bine decât noi și activitatea polițienească trebuie efectuată în mod separat. Deci aveți uh, susținerea noastră de plină. Acest, uh, această unitate de control parlamentar, comisie de control parlamentar și aici aveți susținerea noastră. Sigur că ne vom ocupa de modul de funcționare a acestui for. Însă ce înseamnă controlul parlamentar? Înseamnă că îmi parvin documentele de care am nevoie, într-adevăr. Nu înseamnă că aici în sală ne vizitează cineva de la Europol și ne povestește ceva despre SWIFT și noi nu știm nici măcar despre ce e vorba. Am trecut prin așa ceva și ne întrebam ce se întâmplă și nu ne dorim uh, o politică a cutiei uh, negre, ci vrem să știm ce se întâmplă. Uh, fie că procedăm așa cum este procedura prevăzută în Germania, fie prin termenul unei comisii, astfel încât răspunderea să fie împărțită. În ceea ce privește un program de protecție a datelor robust, Aici să sperăm că foarte multe lucruri care țin de protecția datelor vor fi reflectate aici și Parlamentul se implică în aceste negocieri. Sperăm că respectivele uh, prevederi se regăsi și aici. Și, și Europolul va trebui să țină cont de aceste reglementări. Aici ne bucură faptul că ați preluat de la Hastings se mai pun discuții aici. O administrație mai eficientă, da, aici am încredere, cine poate să cunoască situația mai bine decât dumneavoastră. Știți că am avut uh, ceva comentarii vis-a-vis -vis de calendar, fiind unul dintre dosarele cele mai importante din Comisia noastră LIBE în această legislatură. În mijlocul septembrie este un termen foarte strâns, dar uh, dacă e necesar, vom încerca să ne implicăm uh, cât se poate de mult pentru a face progrese. Cred că suntem uh, pe drumul cel bun aici și cred că vom putea și să schimbăm câte ceva. Mulțumesc foarte mult, au fost multe comentarii interesante. Veți avea ocazia la final să dați un răspuns. Doamna Grisbeck, apoi domnul Clays și, bineînțeles, de asemenea ne-ar interesa și părerea comisiei. Mulțumesc, doamna președinte. O să fiu foarte succintă. Vorbesc în, în numele domnului Alfano, care nu poate să fie prezent cu noi astăzi, astăzi dar care va participa uh, la această deschidere la dialog pe care colegul nostru Augustin a anunțat-o pentru săptămânile ce urmează pentru a aborda în continuare acest subiect uh, în numele său și în numele grupului, vreau să subliniez uh, caracterul aprofundat uh, al raportului, munca de bază excelentă care a fost realizată de către colegul nostru Augustin de Mera. Desigur, protecția datelor uh, este un subiect care a devenit uh, delicat uh, de puțină uh, vreme în ochii cetățenilor și totuși este un brand al acestei comisii libe. Nu aș vrea să ne reamintim dezbaterile homerice legate de dosarul SWIFT și alte uh, Uh, dosare. Am încercat întotdeauna să găsim un uh, echilibru între protecția libertăților și uh, reprimarea infracționalității. În ceea ce privește controlul parlamentar, nu o să revin la ceea ce s-a spus. Împărtășim, grupul nostru împărtășește acest punct de vedere ne punem însă întrebări și uh, vrem să se discute această fuziune între Europol și CEPOL. Poate că vom continua să lucrăm în acest sens și să găsim căi de urmat. Iată foarte pe scurt uh, care este poziția Soniei Alfano. Uh, Profit de ocazia care mi s-a dat de a mulțumi pentru prezența forțelor de poliție uh, din Spania și tuturor zone, uh, pardon, uh, forțelor de poliție eu uh, provin dintr-o zonă de frontieră și de aceea cu atât mai mult sunt mulțumită de prezența acestor uh, uh, forțe. Vreau să-i mulțumesc colegului Augustin și știu că într-adevăr dă dovadă de deschidere. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul domnul Cles. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succint. Eu nu cred că ar rezulta vreo eficiență prin uh, fuziunea CEPOL și Europol și mă bucur să constat că există un consens aici, pentru că nu e convingător în sensul unor uh, avantaje operaționale. Nu mi se par credibile nici uh, potențialele economisiri pentru că există multe alte exemple unde s-ar putea face economie în Uniunea Europeană. Și dacă tocmai aici, în acest domeniu, vrem să facem economie, atunci important este totuși să păstrăm această delimitare între activitățile CEPOL și cele Interpol. Permiteți-mi o întrebare pentru domnul Diaz de Mera. Știți că și Europol uh, întrebase dacă nu ar fi posibilă încheierea de acorduri cu state terțe pentru a facilita cooperarea și în domeniul polițienesc. În acest sens redactez și eu un raport, dar în cadrul unor grupuri politice există anumite rezerve aici. Și uh, la nivelul uh, serviciilor juridice ale Parlamentului, pentru că e vorba de modul în care s-ar putea purta astfel de negocieri. Știm că există o propunere nouă de directivă în ceea ce privește Europol și aici aș dori să știu care este situația uh, negocierilor purtate de Europol cu state terțe. Au acestea un temei juridic, o valabilitate juridică? Și vis-a-vis -vis de protecția datelor, uh, am întrebări care nu și-au găsit uh, un răspuns. Și permiteți-mi încă o întrebare, domnule Tias de Mera. Credeți că Europol poate începe astfel de negocieri sau ar trebui ca acestea să fie finalizate înainte de introducerea Europol în noul sistem? Mulțumesc. Înainte de a ruga Comisia să intervină, permiteți-mi și mie să uh, spun câteva cuvinte, sigur că apreciem și noi aspectul uh, robust uh, al protecției datelor din acest raport și în baza audierilor precedente și impresia mea este că această idee a fuziunii între Europol și CEPOL nu mi se pare convingătoare și de aceea mi se pare încurajator uh, faptul că raportorul nostru a retras toate aceste trimiteri, însă avem nevoie ca în pasul următor o propunere a Comisiei pentru CEPOL. Sperăm că va veni curând această propunere și că vom putea urmări această chestiune în mod separat și vom putea face progrese și pe marginea dosarului Europol. Doamna Deamici reprezintă Comisia și am înțeles că dorește să intervină. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi, în special domnului raportor Diaz de Mera, pentru faptul că a dat posibilitatea serviciilor Comisiei de a participa la numeroasele întâlniri pe care dânsul le-a organizat cu raportorii din umbră și cu membrii Europol pentru a pregăti raportul dânsului. Nu a fost uh, doar util pentru comisie, ci a fost și uh, un privilegiu să participăm la aceste întâlniri. Permiteți-mi să fac câteva comentarii cu privire la dezbaterea de până acum. Aș dori să încep cu cele patru grupuri de elemente din raportul domnului uh, Diaz de Mera, cele patru categorii de amendamente la care a făcut trimiterea dânsul în prezentarea sa și la care s-au referit și alți deputați. În primul rând, vis-a-vis -vis de chestiunea fuziunii. Au avut loc deja destul de multe discuții pe această temă, de care, sigur, Comisia a luat notă și aș dori să subliniez faptul că doamna comisar Malmström a profitat de ocazie pentru a oferi explicații cu privire la motivele care au dus la această propunere de fuzionare între CEPOL și Europol. Pentru prima dată a oferit astfel de explicații pe 26 februarie din acest an și a doua oară cu ocazia adoptării pachetului legislativ uh, și anume 27 martie. Domnul raportor a consemnat pe bună dreptate faptul că și miniștrii de interne au avut ocazia să-și exprime părerea în această privință pe 7 iunie și de aceea mă voi abține în a face alte comentarii în această privință. După cum știți, chestiunea controlului parlamentar și în special asocierea parlamentelor naționale în cadrul supravegherii parlamentare este un aspect important și pentru Comisie. Și sigur ne bucură faptul că s-a acordat o mare atenție acestui aspect. În propunerea sa, Comisia a dorit să se concentreze asupra conținutului acestei supravegheri și nu a considerat uh, de cuvință să dicteze modul de organizare a coordonării interparlamentare. Așadar, am luat notă de propunerea domnului Diaz de Meras de a crea un fel de unitate, o celulă pentru supravegherea parlamentară. În ceea ce privește protecția datelor, Așa cum a spus uh, com Comisia de la bun început atunci când și-a prezentat propunerea, întărirea protecției datelor a reprezentat unul din principalele obiective a revizuirii cadrului juridic pentru Europol. Tot în această privință, am luat notă de faptul că domnul Diaz de Mera consideră noțiunea principiului proprietății datelor ca fiind foarte importantă, unde entitatea care furnizează datele, statele membre, uh, părți terțe, pentru că majoritatea cazurilor, cazurilor furnizorii sunt uh, statele membre, își mențin proprietatea asupra celor date în sensul că trebuie să-și dea acordul explicit pentru transferarea mai departe a acestor date sau publicarea acestora. Am luat notă cu interes despre deschiderea propusă de domnul Diaz de Mera cu privire la posibilitatea ca Europol să primească date și din partea unor actori privați și înțelegem că acest amendament a fost propus în vederea îmbunătățirii capacităților uh, Europol și de asemenea în scopul îmbunătățirii activităților sale de informații. vis a -vis de chestiunile care țin de guvernanță acum. Așa cum a explicat anterior deja Comisia, cadrul de guvernare propus în, în regulament rezultă de pe urma concluziilor care au fost uh, adoptate în iulie 2012 de Parlament, Consiliu și Comisie în ceea ce privește abordarea comună vis-a-vis -vis de agențiile de reglementare. În ceea ce privește configurația Consiliului de Administrație, de pildă funcțiile directorului executiv, prerogativele acestuia sau uh, Uh, numirea acestuia. Toate urmează acest model care a fost elaborat în cadrul activității interinstituționale care a culminat cu adoptarea acestei abordări comune. Și în alte chestiuni aș mai spune că modalitățile de guvernare uh, decurg din practici actuale întâlnite la alte agenții. În ceea ce privește un aspect uh, punctual, am luat notă de faptul că domnul raportor uh, pune sub semnul întrebării motivul excluderii sau includerii unui Consiliu Executiv care ar urma să fie o formațiune mai restrânsă a Consiliului de Administrație, pe care Comisia o propune ca opțiune, deci nu este o caracteristică obligatorie și motivul pentru această propunere decurge de asemenea din practicile actuale și din recomandările din abordarea comună, pentru că s-a constatat că chestiunile care țin de administrație sau de finanțe ar putea fi îndeplinite de acest comitet executiv care ar permite Consiliului de Administrație să se concentreze asupra altor chestiuni strategice sau operaționale. De asemenea, am luat notă și de observația domnului Kerkov în ceea ce privește uh, Uh, partajarea informațiilor. Dacă îmi permiteți câteva observații și în această privință, Comisia consideră că ceea ce face în această propunere de regulament este să clarifice obligație existentă deja în baza cadrului legislativ actual. Clarificând acest lucru, Comisia dorește de asemenea să faciliteze Um, pentru statele membre acest lucru, acestea fiind um, principalii furnizori de informații pentru Europol, indicând diferitele domeniu, mențiune specifică făcându-se pentru prioritățile infracționale. Deci, E vorba de a ajuta statele membre să-și concentreze eforturile pe domeniile prioritare și să nu se concentreze asupra colectării unui volum mare de informații doar pentru a îndeplini o obligație. În ceea ce privește calitate versus cantitate, aici vreau să spun că Europol a făcut eforturi susținute pentru a furniza statelor membre indicatorii necesari pentru a se concentra pe o calitate îmbunătățită. Sper că nu v-am răpit prea mult timp și aștept cu interes uh, discuțiile viitoare pe această temă. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să o rog pe doamna Polia Caite din partea președinției uh, să intervină dacă dorește. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, președinția dorește să mulțumesc domnului Diaz de Mera pentru ceea ce s-a făcut până în prezent Așteptăm să lucrăm împreună la acest dosar. După cum știți, este primul dosar uh, legislativ uh, important uh, de la tratatul de la Lisabona, care se referă la securitatea internă. Pe 7 iunie, așa cum s-a menționat, o vastă majoritate din Consiliu s-a opus um, propunerii Comisiei de a face o fuziune între CEPOL și Europol și a început analiza textului fără însă a ține cont de acest aspect. Aș vrea să vă asigur că președinția a alocat un număr de zile pentru a lucra la acest dosar. Vom examina propunerea în măsura în care putem să facem acest lucru și o vom analiza nu numai la nivel de expert, dar o să o transmitem dacă este necesar și la un nivel uh, superior pentru a promova rapid acest uh, dosar. Vreau să vă asigur, doamnă președinte, că așteptăm uh, cu toții să colaborăm pentru a accelera rezolvarea acestui da, dosar. Mulțumesc, spune președinta. Acum îl invit pe raportor să ia cuvântul, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Kinga, mulțumesc uh, colegilor pentru contribuțiile lor la această dezbatere. Vreau să îi mulțumesc uh, Veronicăi pentru claritatea declarației sale și pentru susținerea sa și pentru faptul că a repetat uh, în mod uh, clar refuzul de a realiza o asemenea fuziune între CEPOL și Europol. Mulțumesc uh, uh, pentru comentariile făcute. Este într-adevăr îngrijorător faptul că nu există o ra decizie rapidă în ceea ce privește uh, fuziunea. Dar uh, cred că vântul uh, bate în direcția uh, bună. Consiliul nu dorește o astfel de fuziune, Parlamentul, majoritatea sa, nu dorește o astfel de fuziune. Dana Malmström vorbește în continuare de o asemenea fuziune, însă cred că este clar că noi nu o dorim. Trebuie să uh, adoptăm o decizie cât se poate de repede pentru a trece și la dezbaterea regulamentului privind uh, CEPOL-ul. În ceea ce privește controlul Parlament, în întâlnirile pe care le-am avut cu domnul Hastings, am uh, spus-o și a spus-o și doamna Demiții Nu putem să facem o, o fotocopie uh, a comitetului director și să uh, o reducem la patru uh, persoane. Pentru că din experiența mea de administrație, cred că e mai bună o soluție cu un număr mai mare în care toate țările să fie reprezentate deci asemenea unui Consiliu de Administrație. Nu vorbim aici de o chestiune separată. Trebuie să menținem ideea secretarului uh, general, care este instrumentul adecvat pentru a uh, menține legătura între Consiliul de Administrație și Comitetul uh, Director. Îi mulțumesc domnului Kirkop. Timothy a fost uh, ministru de externe în Regatul Unit și știe despre ce vorbește. Vreau să spun că apreciez și munca directorului Europol, a dat dovadă de susținere, a venit la toate întâlnirile noastre unde a fost invitat și ne-a dat informații în legătură cu uh, Europolul și de asemenea și el are aceeași poziție în ceea ce privește Uh, fuziunea Europolului cu CEPOLul. În ceea ce privește schimbul de informații, nu sunt pentru un schimb obligatoriu, ci uh, cred că e mai bine să avem o uh, obligație implicită și nu una explicită. Cred că asta este abordarea potrivită pentru că alte ministere de interne uh, din statele membre au analizat calitatea datelor disponibile, au uh, examinat uh, aceste date, au analizat dacă se face transferul acestor informații de bună calitate sau de mai proastă calitate. Uh, sunt de acord și uh, sunt de acord cu această legătură, corelare între mai multe competențe care atrag după sine mai multe fonduri. Uh, știm că este un buget alocat în acest scop. Nu numai că sunt prieten cu domnul Tavares, dar avem multe în comun. Lisbonizarea agenției este un aspect la care uh, am uh, fost uh, martori. Nu putem tăgădui acest lucru. Dar uh, nu sunt de acord cu Victoria. Există un uh, aspect esențial uh, de care se ocupă uh, agenția uh, Mă bucur să văd că domnul Tavares uh, respinge și el ideea unei uh, fuziuni. Nu o să vorbesc despre uh, sediul CEPOL. Controlul parlamentar trebuie să fie un element semnificativ. Suntem pe aceeași lungime de undă de aceea am și făcut o propunere în acest sens. Prin uh, această propunere se dă un dinamism suplimentar uh, parlamentelor uh, naționale în ceea ce privește posibilitatea de a controla și nu trebuie să așteptăm momentele în care reprezentanții parlamentelor vin din când în când să facă o vizită la Parlamentul European. Uh, Ris, ai pus și tu o întrebare. Să văd care este această întrebare. Mă uit peste note. Care este soarta acestor informații? Există mai multe informații confidențiale, rezerve sau secrete și există un paralelism aici cu parlamentele naționale. În afară de celule de control există comisii restrânse care Uh, analizează informațiile clasificate în anumite categorii. Am putea să discutăm cu responsabilul Europol pentru a avea informații adecvate, uh, dar desigur asta în spatele ușilor închise și într-un cerc foarte restrâns. Există astfel de celule de control în parlamentele naționale, am menționat deja acest lucru. Desigur, toate informațiile trebuie să fie legale. Cornelia, mulțumesc că, că ești împotriva fuziunii CEPOL-Europol Mulțumesc că ești de acord cu controlul parlamentar și faptul că consider că astfel, un astfel de control ar putea fi eficient pentru a obține un grad uh, mai mare de transparență. Uh, ești de acord cu vitalitatea uh, programului de protecție a datelor și trebuie să mergem în același sens cu uh, directiva în vigoare suntem sau abordăm o structură, o entitate polițienească, de aceea aș vrea să îi spui oricum cele bune Soniei uh, Alfano și, într-adevăr, e nevoie de un echilibru între securitate și libertate. Trebuie să realizăm un astfel de uh, echilibru. Știu că aveți îndoieli uh, în cadrul grupului vostru. Catrin, Catrin, dacă vrei să mă asculți, nu mă asculți, Catrin. Eu vorbesc acum. Uh, grupul uh, tău politic are îndoieli cu această uh, fuziune. Sper că o să vedeți mai clar lucrurile în curând. Domnul Clas este împotriva fuziunii, bine, și a pus o întrebare destul de complexă. Cooperarea cu terțe țări acordul în vigoare sau viitorul acord. Într-adevăr, este o chestiune de ordin juridic care se uh, pune. Este o uh, întrebare complexă, de fapt. Kinga, uh, doamnă președinte, uh, vă mulțumesc în legătură cu întrebarea pusă privind fuziunea. Nu trebuie să mulțumim pentru uh, retragerea tuturor aspectelor legate de fuziune, cum uh, Veronic Matiu uh, a spus. Am fost dintotdeauna împotriva acestei fuziuni. Vitoria Damici, îți mulțumesc și este tânără, dar învăț multe de la ea, chiar dacă de multe ori nu suntem de acord Avem în comun această necesitate de a aprofunda aspectul uh, controlului parlamentar, atât la nivelul Consiliului, cât și la nivelul Parlamentului. Vitoria a luat uh, notă de importanța controlului și uh, a luat notă de asemenea de chestiunea proprietății asupra datelor datelor furnizate de entități uh, private. Uh, apoi uh, s-a pus problema cantității calității datelor. Cred că am răspuns la asta. Am răspuns de asemenea și asupra problemei legate de guvernanță. Dar, după cum am spus, Europolul este o structură diferită, este o agenție de securitate. Apoi uh, am răspuns și în legătură cu biroul executiv și Consiliul de Administrație. Mulțumesc Consiliului pentru intervenția sa. Îi urez succes președinției lituaniene. Și cred că trebuie organizate reuniunile prevăzute cât mai curând cu putință. Președinte, pe 19, 19 uh, septembrie. Până atunci uh, trebuie depuse uh, amendamentele. Trebuie să trecem mai departe pentru că mai avem încă două puncte pe agenda înainte de ora 12 situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2012. Raportor este lui Michel, care a pregătit două documente. Acum vom asculta aceste documente, uh, prezentarea rapor propunerii de raport, uh, proiectului de raport va fi pe 30 septembrie. Îi dau întâi cuvântul lui, lui Michel, apoi celorlalți care doresc să contribuie. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu o să vă spun nimic nou. Parlamentul European săptămâna trecută a adoptat raportul colegului Rui Tavares privind situația drepturilor fundamentale în Ungaria. Am uh, discutat despre situația din Bulgaria și am uh, votat o rezoluție privind supravegherea cetățenilor europeni de către serviciile secrete. Este foarte clar, drepturile fundamentale, drepturile omului se află um, în centrul atenției Parlamentului European. Totuși, trebuie să constatăm că Uniunea Europeană traversează de mai multe luni o perioadă de criză nu numai economică, ci și, din păcate, democratică. Deciziile guvernului ungar sau inițiativele luate de către guvernul român vara trecută, situația în Bulgaria, precum și încălcările sistematice și persistente ale unor drepturi fundamentale în anumite state membre, și mă gândesc la Italia în domeniul justiției sau situația închisorilor, ei bine, toate acestea au arătat foarte clar dificultățile politice și uneori trebuie să recunoaștem lipsa de voință politică în aplicarea mecanismelor prevăzute prin tratate, precum și necesitatea de a crea un nou mecanism pentru a garanta și întări respectarea, protecția și promovarea valorilor Uniunii Europene și pentru a face față situațiilor de criză din Uniunea Europeană și din anumite state membre. Uniunea, stat, Uniunea Europeană a creat mai multe instrumente care să garanteze respectarea drepturilor fundamentale, a criteriilor de la Copenhaga, includerea articolelor 3 și 7 din Tratatul Euro Uniunii Europene, Carta Drepturilor Fundamentale, Carta uh, Drepturilor Omului. Totuși, ne-am bazat pe o ipoteză care s-a dovedit inexactă, și anume că democrația, statul de drept și drepturile fundamentale vor fi protejate fără niciun fel de intervenție specifică din partea Uniunii Europene. Din păcate, acest lucru s-a dovedit a fi inexact. La Parlamentul European, drepturile omului s-au aflat întotdeauna în centrul acțiunilor sale. În trecut am adoptat mai multe rapoarte privind situația drepturilor fundamentale și suntem interesanți mai precis de anumite domenii mai amenințate, cum ar fi libertatea mass media, mă gândesc la Italia și la Ungaria, drepturile romilor în Italia și în Franța, drepturile comunităților LGBT, mai ales în Lituania și Polonia, și am examinat în detaliu situația din Ungaria. În ultima sa rezoluție privind situația drepturilor fundamentale, Parlamentul European a subliniat necesitatea de a elabora mecanisme care să garanteze respectarea, protejarea și promovarea valorilor Uniunii Europene în Uniunea Europeană și în statele membre invitând Comisia și Consiliul să conducă o politică mai dinamică și mai proactivă în domeniul drepturilor fundamentale. Un argument care a fost avansat în mod repetat este faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu ceea ce se numește dilema de la Copenhaga, și anume, dacă țările candidate trebuie să respecte principiile democratice, statul de drept și drepturile fundamentale înainte să adere la Uniunea Europeană, ei bine, din păcate, niciun instrument nu este prevăzut după aderare pentru a sancționa statele membre care nu le respectă. Estimez că tratatele ne oferă totuși posibilitatea de a lansa instrumente și mecanisme noi, iar Comisia are un rol primordial de, a juca, eh, primordial de jucat în eh, promovarea de mijloace care să promoveze respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în conformitate cu tratatele actuale și prin modificări eh, atât de necesare la aceste tratate. Comisia Europeană a tratat încălcările drepturilor omului prin intermediul mai multor instrumente, cum ar fi procedurile de încălcare, suspendarea temporară a angajamentelor prin Fondul de Coeziune Europeană, mecanismul de cooperare și verificare, avertizări și un dialog politic și tehnic, o cooperare cu Consiliul Europei și alte instituții internaționale. De asemenea, Comisia a lansat și un tablou de bord privind justiția, care, din păcate, nu acoperă decât justiția civilă și uh, a declarat uh, în baza acestui nou mecanism că este nevoie de o abordare pe termen mediu și nu numai pe termen scurt. De asemenea, Comisia a anunțat propunerea de modificări ale tratatelor uh, până la sfârșitul 2013, începutul 2014, organizând o dezbatere inclusiv cu privire la articolul 7. Doamna Rodin a anunțat în plenară săptămâna trecută lansarea unei comisii. Doamna Reding a anunțat, îmi cer scuze, în plen lansarea unei uh, consultări în acest sens. De asemenea, uh, s-a pus accent pe instrumentele care pot să limiteze încălcarea drepturilor omului și pe mecanisme care să poată să susțină uh, promovarea drepturilor omului și aplicarea statului de drept în statele membre. Uniunea Europeană deține deja competențe largi în acest domeniu, mai ales în articolele 2 și 7, alineatul 1 din Tratatul Uniunii Europene. Cu toate acestea, aceste articole nu au fost luate în considerare într-un mod adecvat. Și este momentul să implementăm acele mecanisme care pot garanta respectarea, protecția și promovarea drepturilor fundamentale și valorilor Uniunii Europene prin elaborarea de indicatori, prin asigurarea monitorizării situației în Uniunea Europeană, precum și în statele membre, procedând la evaluări tematice și pe state membre cu privire la toate instrumentele legate de drepturile omului, dezvoltând și statuând uh, pe marginea unor recomandări și sancțiuni care să trateze încălcarea articolului 2 din tratat. Vreau să fiu foarte clar. Numai un astfel de mecanism poate să ne permită să ne asigurăm că tratăm în mod echitabil toate statele membre, cu transparență și cu obiectivitate, evitând riscul de a avea standarde duble. Statele membre trebuie însă să accepte să participe la acest mecanism. Din păcate, anumite state abordează deja o poziție ezitantă în Consiliu. Comisia trebuie să adopte o decizie în acest sens, cum a făcut și cu monitorizarea corupției în cadrul Uniunii Europene și în statele membre și trebuie să propună noi măsuri politice în colaborare cu grupul de experți ai Uniunii Europene, cu Agenția privind drepturile fundamentale și cu Consiliul Europei. Articolul 7 alineatul 1 nu trebuie să fie considerat ca o bombă nucleară ci ca posibilitatea de a deschide un dialog oficial și instituțional între instituțiile europene și un stat membru atunci când există un risc de încălcare gravă a valorilor Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, grupul meu a fost foarte clar. Neutilizarea sa până în prezent și mai ales în ceea ce privește situația din Ungaria se datorează absenței unei voințe politice și pragului de majoritate politică prea uh, înalt pentru aplicarea asta. O serie întreagă de problematici importante ar trebui să fie abordate și rezolvate în cadrul tratatelor actuale. Totuși, este nevoie probabil și de o revizuire a acestuia. Amânarea acțiunilor uh, de revizuire și de reflexie pe marginea tratatelor nu răspunde urgenței uh, de a uh, asigura respectarea drepturilor fundamentale și valorilor fondatoare ale Uniunii Europene. Există încă Există deja foarte multe măsuri care pot să permită respectarea articolului 2 și care pot fi aplicate imediat. Uniunea Europeană trebuie să elaboreze și noi instrumente care să-i permită să facă față crizei actuale și ar trebui să dea uh, dovadă de același curaj și de aceeași de- de- de- determinare, nu numai în domeniul financiar, ci și în domeniul uh, legat de libertățile și drepturile cetățenilor. Și sper că sugestiile din cele două documente de lucru care vor servi drept bază pentru um, dezvoltarea părții instituționale din raportul meu uh, vor conduce la o dezbatere constructivă cu dumneavoastră și cu instituțiile uh, implicate în cadrul acelei uh, consultări publice pe care are de gând să o lanseze Comisia. De asemenea, este foarte important să invităm cetățenii să participe la această dezbatere. În centrul acestui raport trebuie să figureze drepturile și libertățile acestor cetățeni. Până în septembrie voi avea reuniuni cu raportorii din umbră pentru a avea un schimb de vederi și a formula propuneri pe marginea elaborării acestui raport. De asemenea, prevedem organizarea unei audieri publice cu celelalte instituții, cu ONG-uri, cu experți și cu cetățeni. Iată, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Președinta, mulțumesc foarte mult pentru uh, documentul de lucru și pentru uh, prezentare. Uh, într-adevăr, am adoptat um, raportul Tavares, care a inclus și el propuneri în acest sens. Uh, vom avea o prezentare a acestui uh, uh, raport pe 30 septembrie. În așteptarea acestui moment o să vă dau cuvântul numai pentru un minut pentru a reacționa la prezentarea raportorului, pentru că avem un calendar foarte strâns și la ora 12 avem și o reuniune comună cu jurii și AFCO și trebuie să ne pregătim. Vă rog foarte mult să respectați minutul pe care vi-l acord. Doamna Bauer, mulțumesc foarte mult! Va fi destul de greu să mă rezum uh, într-un singur minut, pentru că acest raport uh, pune o serie întreagă de probleme. Dacă se crede că Raportul se referă despre situația uh, drepturilor omului, atunci uh, se înșală pentru că acest raport nu are nimic uh, de a face cu situația drepturilor fundamentale din Europa. Este vorba de articolele 2 și 4 din tratat și nu înțelegem care este legătura dintre acestea, însă acesta este sarcina instanței de a decide. Parlamentul nu are niciun fel de competență de a uh, Uh, face vreo constatare în această problemă și eu cred că fără modificarea tratatelor nu vom putea soluționa această chestiune. Și se mai pune și altă chestiune de principiu. Care este situația Cartei Drepturilor Fundamentale din Europa? Pentru că aceasta nu poate fi privită decât uh, în uh, legătură sau în asociere cu legislația europeană. Deci, apare o problemă de ordin juridic care e greu de interpretat pe baza acestui raport. Cred că se impune prudență aici și când vom trata în continuare această temă, pentru că Parlamentul European nu poate înlocui Curtea de Justiție. Cum vom proceda în continuare cu deciziile judecătorești, cu procedurile de încălcare a tratatului. De aceea, insist că problema nu poate fi rezolvată fără amendarea tratatelor. Și de aceea cred că conținutul acestui raport uh, nu este neapărat unul fericit. Doamna Zdanoca. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, întru totul de acord cu ideile prezentate de domnul Michel în uh, documentul său de astăzi. Este cuprinzător și reprezintă o bază justă pentru dezbaterea viitoare. Pentru a fi succintă, vroiam doar să menționez că grupul nostru ar ridicat în discuție această problemă în repetate rânduri. Și de asemenea, am semnalat acest lucru și vis-a-vis -vis de raportul anual cu privire la drepturile omului, pentru că în cazul raportului respectiv uh, se face o situație pe state, iar uh, în acest caz uh, refuzăm uh, să examinăm situația concretă din diferitele state membre. Se vorbește doar în general și acest lucru nu duce la niciun fel de implementare ulterioară pentru că statele membre consideră că nu le vizează. Există probleme vis-a-vis -vis cu mm, mecanismul de la Copenhaga, ne existând o modalitate de a analiza uh, lucrurile după ce un stat aderă la Uniunea Europeană. Pentru statul meu, Letonia, au existat preocupări în ceea ce privește drepturile minorităților, un număr mare de persoane apatride. Au fost recomandări concrete în 2004 de a acorda patriților dreptul de a participa la alegerile locale. Lucrurile însă nu s-au rezolvat nici până acum, nu au un astfel de drept de vot, au trecut aproape 10 ani de la acel raport și problema încă nu e rezolvată. Acest lucru nu a fost abordat din cauza opoziției unor mari partide politice. Așadar, susțin ideea necesității elaborării unui mecanism de supraveghere pentru a vedea cum vom trata încălcările drepturilor fundamentale. Îl avem în rândul nostru pe domnul Kiev aici și spuneam și ieri că e vorba de chestiuni abordate și domnul Michel și iată și problema faptul că Agenția pentru Drepturile Fundamentale nu se poate amesteca aici. Va trebui să vedem cum anume va trebui formulat mai bine tratatul în acest sens. Mulțumesc, doamna Vergia. Merci. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ascultându-l pe domnul Michel, uh, m-am liniștit pentru că mi se pare că raportul într-adevăr se referă la situația drepturilor fundamentale și partea instituțională nu poate fi înțeleasă decât dacă se face o analiză prealabilă a drepturilor fundamentale. Mi se pare că cetățenii așteaptă de la noi ca noi să spunem care sunt problemele care se pun în ceea ce privește drepturile fundamentale în uh, Uniunea Europeană. Asta ar uh, putea să dea un răspuns parțial uh, um, preocupărilor PP-ului. Sub această două părți, o parte de analiză uh, Uh, a datelor și o parte uh, instituțională, sunt de acord cu liniile mari ale acestui raport, care se încadrează pe linia raportului Tavares și poate dă o nouă componentă, ceea ce va, va liniști pe prietenii noștri maghiari. Una dintre problemele principale evidențiate de instanțele uh, europene uh, Uh, ONU și uh, Consiliul Europei. Domnule Michel, mai sunteți cu mine? Putem să discutăm în particular, sigur, între patru ochi, da. Una dintre problemele principale evidențiate de Consiliul Europei și de ONU este chestiunea migranților pe teritoriul Uniunii Europene și uh, la uh, frontierele Uniunii Europene, precum și responsabilitățile care decurg de aici. Nu ați vorbit de această problemă care mi se pare unul dintre uh, aspectele principale de, ale actualității în ceea ce privește încălcările pe teritoriul Uniunii Europene. Vă, rape, vă reamintesc că uh, Carta Drepturilor Fundamentale se aplică tuturor celor care uh, se află pe teritoriul Uniunii Europene și nu numai cetățenilor Uniunii Europene. Mai am o altă observație care nu este nouă, Articolul 7 este o armă atomică, după părerea mea. Nu cred că trebuie să propunem uh, alte instrumente juridice uh, dacă articolul 7 este aplicabil. Am început să mă satur, să iau pe unii colegi și comisia uh, Uh, atunci când se ascund în spatele uh, Curții de Justiție, atunci când e vorba de respectarea drepturilor fundamentale. Uh, Parlamentul European este un organism politic care trebuie să facă propuneri și care trebuie să denunțe o serie de uh, aspecte. Noi, și spun asta între uh, uh, ghilimele, Uh, Parlamentul nu uh, uh, se retrage de a o face atunci când este vorba de chestiuni economice, dar trebuie să o facem și atunci când vorbim de valorile europene. Sigur că asta dă bine, dar trebuie ca toți șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene trebuie să integreze asta în practică. Sigur, discursurile frumoase sună bine, însă trebuie să respectăm cu adevărat uh, uh, drepturile omului pe teritoriul statelor membre. Știm că asta nu merge bine și că, din potriva, sunt evoluții cât se poate de proaste în acest uh, sens. În ceea ce privește competențele agenției privind drepturile fundamentale, uh, Uh, cred că nu știm să valorificăm activitatea uh, acestei agenții, uh, nu îi ajutăm suficient, cred că trebuie să sporim puterile acestei agenții, rolul agenției nu este unul politic. Noi suntem cei care avem acest rol uh, politic și trebuie să tragem uh, învățămintele și uh, de pe urma informațiilor pe care ni le pune la dispoziție Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale. Mulțumesc raportorului. Mrs. Kinga Gons. Mulțumesc, are cuvântul doamna Kinga Gons. Mulțumesc foarte mult, așa cum uh, spuneam, cred că există o convergență majoră între concluziile Consiliului, adresa ministrilor de interne și care a constituit baza și pentru raportul lui Tavara și pentru documentul dumneavoastră de lucru. Eu cred că avem de face cu o imagine clară, vorbiți și de o criză a democrației, nu doar de o criză economică în Europa, de aceea cred că a sosit momentul să facem ceva și este și o manieră de a evita standardele duble, așa cum s-a menționat uh, de câteva ori în această aulă, pentru a găsi indicatori și a extinde și Uh, sfera de activitate a Agenției pentru Drepturile Fundamentale, astfel încât să fie posibilă colectarea de date și elaborarea unor astfel de indicatori. Va fi important pentru noi ca pe viitor să avem o imagine clară asupra întregii Europe și asupra modului în care se respectă drepturile fundamentale și statul de drept în uh, statele membre. De aceea vă asigur de susținerea mea și sper că veți veni și cu un, pro, o pro, un proiect de raport până la finele lunii septembrie. Mulțumesc, domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în franceză, dat fiindcă raportorul nostru este francofon. Mă bucur o să văd că există o coerență mare între acest raport și celelalte activități pe care le desfășurăm în Parlamentul European. E vorba de chestiune legate de articolul 2. Vreau să mai adaug câteva aspecte pentru că o să facem această analiză atunci când vom avea raportul și amendamentele. Însă cred că vom avea o muncă constructivă. Unele din primele sugestii se leagă de indicatori. Indicatorii sunt foarte importanți, dar sunt importanți mai ales atunci când vrem să îmbunătățim situația drepturilor fundamentale și uh, a democrației în țările noastre. Cu alte cuvinte, indicatorii sunt utili atunci când presupun o cooperare sinceră și loială în raport cu aceste valori. Când nu vrem să cooperăm loial și uh, sincer, cel puțin din punct de vedere uh, teoretic, trebuie să ne imaginăm această situație, putem să avem o imagine foarte bună din punct de vedere a indicatorilor, dar să avem serioase probleme legate de articolul 2 indicator care la prima vedere uh, arată uh, foarte bine. Din acest motiv, în raportul meu, care a fost votat săptămâna uh, trecută, am sugerat să avem sistemul uh, nostru de verificare cu o comisie de la Copenhaga, care, ca și în, uh, ca, ca și în cazul uh, comisiei de la Veneția, ar fi o comisie a înțelepților atunci când vine vorba de interpretarea textului juridic. Pentru că de multe ori apar periodic chestiuni de interpretare, de lectură a textului. Articolul 7, 7.1 este uh, uh, vid, 7.2 da, poate că este uh, bomba atomică. Cred că putem să facem foarte multe. Vedem că statele membre colaborează în permanent cu uh, Comisia. Am văzut în cazul discuției despre Europol că există state membre uh, care doresc să găzduiască sediul uh, CEPOL. Bun, trebuie să punem criteriile din articolul 2 în hotărârile deciziile politice legate de astfel de cooperare. Deci dacă nu dăm uh, o serie de uh, garanții, integrarea sistemului judeciar polițienesc într-o anumită uh, țară, nu poate să găzdească țara respectivă sediul SEPOL. Deci dacă există probleme legate de articolul 2, de aplicarea articolului 2, acest tip de cooperare trebuie să fie condiționată de rezolvarea problemelor uh, în temeiul articolului 2. Cam atât. Vă mulțumesc. Maintenant, euh, au rapporteur, Monsieur Louis Michel, vous avez la parole pour la conclusion. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, sunt încântat să văd că majoritatea intervenienților, cu excepția doamnei Bauer, dar o să încerc să o conving, sunt de acord cu liniile mari uh, ale acestui, uh, a celor două documente de lucru, uh, care nu au nicio altă uh, pretenție uh, decât cea de a uh, fi o bază de uh, dezbatere. Raportorul va fi favorabil unei dezbateri uh, pe marginea chestiunilor din cele două uh, documente de lucru, uh, o dezbatere publică și pe marginea uh, chestiunilor instituționale. Sigur, vom avea astfel uh, de dezbatere, însă sunt de acord cu doamna Vergia. Suntem un parlament. Uh, și în calitate de parlamentar nu putem să ne stabilim uh, limite nici la gândirea, nici la convingerile noastre etice, politice sau ideologice. Nicio regulă instituțională nu ne poate împiedica să ne exprimăm o poziție și să facem recomandări. În felul acesta evoluează legislațiile. În felul acesta a apărut progresul uh, umanității de-a lungul timpului. Uh, uh, am uh, acoperit o serie de uh, aspecte, uh, dar nu, nu pe toate, așa cum a spus și doamna Vergea, chestiunile legate de minoritate, de migranți, de azil, drepturile copiilor, copiilor, persoanelor uh, în vârstă, dar desigur vom avea ocazia să îmbogățim acest document. Uh, nu vă ascund o să vedem cum evoluează lucrurile, nu este amenințare, însă am început să lucrez la un uh, un tabel pe teme cu indicatori și cu țări. Sigur, nu veți accepta să nominalizăm uh, o țară atunci când e vorba de o situație, însă nu exclud faptul că uh, redactez un astfel de tabel, o să văd dacă va avea anexe sau nu, însă vreau să aduc mai multă claritate. Uh, sigur că, în primul rând, o să încep de la mine din o gradă, uh, Uh, unde uh, sunt o serie de probleme și uh, acceptând aceste probleme putem să progresăm. Acum un cuvânt în ceea ce vește articolul 7. M-am aplecat foarte mult asupra acestui articol când eram uh, uh, ministru de externe, pentru că uh, a fost uh, în contextul unei uh, inițiative uh, a țării noastre în legătură cu uh, o, un dosar din uh, Austria acest articol 7, dificultatea pe care o pune este că nu este ușor să ajungi la o majoritate calificată pentru a-l pune în aplicare. Acestea fiind spuse, ele există și este un instrument. Eu nu consider că este o bombă atomică, ci este un instrument care, așa cum uh, este uh, redacat, redactat, mă scuzați, uh, forțează un dialog uh, cu țara în cauză am putea să uh, facem uh, uh, o comparație cu acordul de la Cotonou, articolele 96 și 8. Deci, nu, articolul 7 nu este inutil. Putem să îl utilizăm dacă ar exista voința politică în acest sens. O să fiu o, foarte atent cu toate observațiile făcute de colegi uh, și de grupuri. O să încerc să le integrez uh, în mod coerent în textul care va evolua, în textele care vor uh, evolua. Sper că în felul acesta vom proteja, dar vom și consolida și actualiza valorile noastre. Președintele, vă mulțumesc, domnule Michel. Deci, draft report este acum timpul să anunț că prezentarea proiectului de raport va avea loc pe 30 septembrie. Am dorit să mulțumim tuturor participanților la această discuție, de asemenea și directorului Agenției pentru Drepturi Fundamentale prezent în sală. Și cu permisiunea dumneavoastră trebuie să continuăm pentru că avem o întâlnire comună Libe Iuri Afco la ora 12 pentru unde vom discuta despre programul de la Stockholm. Și eu, în numele uh, Libe, domnul Cazini, în numele AFCO și în numele jurii Luigi Berlinger, vor susține prezentările aferente. Așadar, până la 12, sala se va umple și aș dori să mai tratăm înainte un alt punct. Este vorba de acordul UE Armenia privind facilitarea eliberării vizelor și readmisia persoanelor care uh, se află pe teritoriu fără autorizație. Avem același raportor și anume colega noastră, doamna Edith Bauer, căreia îi dau cuvântul pe marginea ambelor teme. Aș dori să vă reamintesc că nu este prima oară când discutăm această temă. Termenul pentru depunerea amendamentelor va fi stabilit după ce vom uh, fi ascultat prezentarea raportorului și a raportorilor din umbră. Așadar, are cuvântul doamna Bauer. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că timpul ne presează. Parteneriatul estic dispune de un nou instrument în uh, instrumentul politicii de vecinătate, iar extinderea și adâncirea integrării politice și economice reprezintă obiectivul acordurilor cu Belarus um, um, și Moldova. Cred că ar trebui să punem accentul pe relațiile interumane, lucru care se poate face prin uh, regimul de facilitare a vizelor. În septembrie 2012, Comisia Europeană a propus începutul negocierilor uh, pe marginea acestui acord și pe 17 septembrie s-a semnat acest lucru, însă Parlamentul European mai trebuie să își dea acordul. Uniunea Europeană are deja cu 9 sau chiar cu 10 țări un astfel de acord de liberalizare a vizelor în ceea ce privește țările din Caucazul de Sud, există doar cu Georgia un astfel de acord, iar cu Azerbaijanul negocierile sunt avansate. Mulți colegi m-au întrebat care e situația negocierilor cu Azerbaijanul. În acest sens, aș dori să spun că negocierile se desfășoară bine a existat o problemă în ceea ce privește acordul de uh, expulzare și de aceea am considerat că se impune să solicităm Comisiei accelerarea acestor negocieri. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă mai îmi permiteți o singură propoziție în ceea ce privește Comisia AFET, din acea direcție am beneficiat de susținere și vreau să vă spun că acest text nu mai poate fi modificat, deci modificările se pot referi doar la încheierea sau neîncheierea acestui acord. Mulțumesc! Acum au cuvântul raportorii din umbră, doamna Guillaume. Mulțumesc. O să fiu uh, foarte rapidă. În primul rând, regret că n-am avut o reuniune între raportorii din umbră pe acest subiect. Recunosc că nu e un dosar foarte complicat. Uh, Ehm, de altfel și margele de manevră pentru Parlament sunt foarte reduse. În decembrie 2012 s-a semnat un acord privind facilitarea vizelor, iar în aprilie 2013 unul privind readmisia. Pe de altă parte, situația uh, Armeniei pare una calmă față de cea a Pakistanului, uh, a Azerbaijanului sau a Ucrainei. Uh, în uh, cadrul Parteneriatului pentru Mobilitate s-a propus o inițiativă specifică pentru Armenia cu scopul de a întări autoritățile de la fața locului uh, în gestionarea uh, fluxurilor de migranți și în gestionarea frontierelor. Sigur că toate acestea merg dincolo de raport și de acest proiect de recomandări. Cred că este important să susținem liberalizarea uh, acordării vizelor în ceea ce privește Armenia, o țară cu care Europa întreține relații uh, privilegiate. Însă, nu sunt de acord cu raportoarea atunci când uh, sugerează intensificarea uh, eforturilor pentru încheierea unui acord de facilitare a eliberării vizelor și de readmisie pentru uh, Azerbaijan. Eu cred că trebuie să fim uh, mai prudenți uh, în acest sens pentru că există dificultăți dificultăți foarte mari, problematica este foarte diferită, mai ales în ceea ce privește migrația. Revenind la acordul de readmisie, insist încă o dată că printre prioritățile grupului meu se regăsesc uh, garantarea pentru resortisanții din țările terțe prezenți pe teritoriul uh, statelor membre a posibilității de a solicita protecție internațională dacă uh, solicită acest lucru și insist încă o dată asupra acestor condiții care trebuie să apară în acordurile de readmisie și profit de ocazia acestei dezbateri atât de rapide pentru a cere Comisiei să-și respecte angajamentele formulate în momentul votării acordului de readmisie cu Pakistanul acum trei ani, în septembrie 2010, angajament de raportare odată la șase luni în fața Parlamentului asupra uh, acordurilor de readmisie pe care le încheie Uniunea. Lucru pe care Comisia nu l-a făcut și ca urmare îi cer să-și respecte uh, angajamentul. Doamna Zdanoca. Înțeleg uh, spre domnul președinte că domnul Ilcev s-a înscris primul. Doriți să luați acum dumneavoastră cuvântul? Nu? O lăsați pe doamna Zdanoca și apoi vă dau cuvântul. Mulțumesc! Doresc să o felicit pe doamna Bauer pentru munca pe care a efectuat-o în pregătirea acestui raport. Grupul verzilor știți foarte bine că are rezerve în ceea ce privește acordurile de readmisie, mai ales cu acele state unde Există regiuni cu un statut uh, nesigur, incert. De aceea credem că procedura de readmisie nu ar trebui să se aplice acestui gen de state. Și de asemenea, includem aici statele din Caucaz, precum și state din alte părți ale lumii. Și așadar ne menținem rezervele în acest caz. În ceea ce privește facilitarea eliberării vizelor, suntem întotdeauna pentru uh, libera circulație a persoanelor și susținem toate aceste problematici. Însă, luând în considerare această situație delicată în ceea ce privește elaborarea unui acord de similar cu Azerbaijanul, ei bine, noi propunem următorul lucru. Sprijinim acordul de facilitare a liberării vizelor cu Armenia și ar trebui să adăugăm o formulare suplimentară prin care să spunem că acest acord intră în vigoare odată cu un acord similar, similar cu Azerbaijanul. Iată propunerea noastră pentru a rezolva această situație delicată și pentru a avea relații bune cu uh, toți partenerii noștri din uh, parteneriatul estic. Vă mulțumesc. Now, Mr. Ilchev, Mulțumesc, domnul Ilchev. Mulțumesc. În numele ALDE aș dori să um, exprim sprijinul nostru pentru cele două dosare. Salutăm uh, activitatea doamnei Bauer, uh, o activitate precisă care a respectat termenele, semnarea acestor acorduri de readmisie și de facilitare a eliberării vizelor ar conduce la crearea de mijloace importante pentru implementarea unor reforme esențiale. Armenia eh, merită un astfel de gest din partea Uniunii Europene din partea Comisiei Europene, pentru că Armenia a realizat deja multe reforme și a implementat unele dintre uh, actele legislative cheie pentru a răspunde așteptărilor europene și a făcut acest lucru cu succes. Și cred că putem, fără nicio ezitare, să susținem cele două raporturi și să finalizăm cele două acorduri. Cele două rapoarte, îmi cer scuze. Sara Malmström a spus că aceste două acorduri sunt niște rezultate tangibile ale parteneriatului estic și vor promova interacțiuni între cetățenii europeni și cei armeni, uh, întărind cooperarea noastră în combaterea migrației ilegale. Pot adăuga că aceste acorduri vor încuraja și vecinii Armeniei, inclusiv Azerbaijanul, Asta dincolo de interpretarea pe care o facem de obicei în astfel de cazuri, sperăm așadar că în vecinătatea Azerbaijanului se vor uh, intensifica anumite procese pentru a răspunde și aspirațiilor acestui, acestei țări. De asemenea, putem afirma că Armenia se va alătura unui grup mare de țări care beneficiază de avantajele acestor regimuri. Moldova, Montenegru, Rusia, Ucraina, Georgia. Această politică aduce un efort logic de a echilibra aspectele interne și aspectele externe de stabilitate din cadrul politicii europene de vecinătate și cred că putem spune că mergem pe, în direcția cea bună. Președintele, fără microfon, dă, dau cuvântul Comisiei sau Consiliului dacă doresc să reacționeze la acest dosar. Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți foarte rapid, Mă voi referi la acordul de readmisie cu Armenia, care este parte dintr-un pachet pe care îl negociem cu Armenia în cadrul parteneriatului estic, așa cum a spus foarte corect și doamna raportor crearea unui mediu uh, de siguranță face ca facilitarea eliberării vizelor să meargă mână în mână cu un acord de readmisie, cu grija însă de a nu încuraja niciun fel migrația ilegală. Câteva cuvinte despre tratamentul uh, pentru solicitanții, de azil, pentru solicitanții de azil sau pentru cei care cer protecție internațională în cadrul acordului de readmisie. Aș dori să subliniez că acest acord nu aduce niciun fel de prejudiciu celor care solicită protecție internațională. Vă aduceți aminte că în 2011 Comisia a prezentat o comunicare care conținea mai multe recomandări în vederea întăririi protecției drepturilor fundamentale în cadrul um, procedurii de readmisie. Aceste recomandări au fost aprobate și au continuat la noi și au condus la noi prevederi care vor fi incluse pentru prima dată în acest acord de readmisie cu Armenia. S-a adăugat un nou articol 2 care permite asigurarea respectării drepturilor fundamentale în cadrul procedurii de readmisie, precum și uh, respectarea drepturilor persoanelor returnate după readmisia, în cazul nostru, în Armenia uh, acordându-se o preferință returnării uh, preferențiale, voluntare, îmi cer scuze. De asemenea, s-a adăugat și o clauză de suspendare care permite următoarea posibilitate. În cazul în care există probleme de uh, repetate de respectarea drepturilor omului, se poate acționa această clauză de suspendare unilaterală. Armenia a semnat toate convențiile internaționale importante și a, de asemenea a ratificat și cele care au fost adăugate în temeiul acestui acord de readmisie. Mulțumesc. Consiliul, din partea președinției. Vă rog. Atunci ne întoarcem uh, către doamna raportoare pentru a o ruga să uh, extragă concluziile. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru observațiile făcute. Sigur, acum uh, ne vom întâlni cu raportorii din umbră. În absența unui document uh, nu avea rox de lucru, nu avea rost să facem asta, dar ne vom întâlni ulterior. În ceea ce privește Azerbaijanul, știți că vom trata propunerile pe măsură ce ele vin pe masa Parlamentului. E mai greu să facem asta înainte să fim sesizați. Întârzierea este motivată în cazul Azerbaijanului de faptul că această țară nu a manifestat voința politică necesară pentru a se ocupa de acordul de readmisie. Nu a făcut asta cel puțin în trecut, acum însă situația s-a schimbat. În același timp, un număr mare de solicitanți de azil uh, a venit în Europa, într-o anumită perioadă, însă acum lucrurile s-au schimbat și probabil că a venit momentul să uh, rezolvăm în paralel și această situație odată cu acordul privind Armenia. Domnul Ilcev și alți colegi au spus pe bună dreptate că nu există niciun motiv pentru care să nu fim de acord cu intrarea în vigoare a acestor uh, acorduri. Președintele, mulțumesc, doamnă Bauer. Termenul de depunere a amendamentelor este 15 iulie. Și vă reamintesc că, având în vedere că avem de a face cu un acord internațional, vor fi acceptate numai amendamente procedurale. Vă rog să rețineți acest lucru. Votul va avea loc la reuniunea noastră de, din 16-17 septembrie. Bun, vă mulțumesc tuturor și cred că acum ne putem pregăti pentru reuniunea comună Libe Afco Jury. Și salutăm și urăm bun venit membrilor care doresc să participe la această reuniune comună și înțeleg că ni se sugerează o pauză de 5 minute pentru a ne uh, organiza.